My dear colleagues, dragi colegi, trebuie să continuăm pentru că altfel vom fi în întârziere și știți că trebuie să începem să votăm la 10 și 45. Deci acum o să trecem la dezbaterea în comun în ce privește ultimele evoluții privitor la politica în domeniul uh, stupefiantelor și o avem cu noi pe doamna Dana Spinant, care este șefa a unității antidroguri de la Direcția Generală Justiție. Și de asemenea, urăm bun venit domnului Götz, care este directorul Centrului European pentru Droguri și uh, dependență de droguri, care ne va prezenta raportul general al Agenției pentru 2012 și programul de lucru pentru perioada 2013-2015. Mai întâi am să dau cuvântul comisiei, apoi domnului Goetz și după aceea o să dau ocazia și colegilor să pună întrebări. Doamna Spenant, vă mulțumesc. Uh, stimate Salvatore, stimate Wolfgang, stimați membri ai Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, este pentru mine o mare plăcere să vorbesc astăzi despre ultimele evoluții în ce privește politica în domeniul drepturilor în Uniunea Europeană, bazându-mă și pe ultimul raport al Agenției de Profil. Acest raport este o sursă prețioasă de informații și de analize de foarte bună calitate, date fiabile, um, comprehensibile despre situația drogurilor în Uniunea Europeană și ne permite să punem la punct politici bine informate în ce privește drogurile în Uniunea Europeană. Wolfgang vă va comunica ultimele date și ultimele tendințe. Eu doream să vorbesc foarte succint despre acest lucru. Mai întâi, aș vrea să spun că, deși Uniunea Europeană uh, a fost uh, protejată de uh, problemele cele mai grave legate de consumul și de traficul de droguri, um, care sunt um, în floare în alte zone ale lumii, precum um, combinarea epidemiei de HIV-SIDA din cauza drogurilor mă scuzați, explozia de epidemie cu HIV-SIDA din cauza drogurilor injectabile sau toată violența legată de um, uh, traficul ilegal de droguri, totuși și în Uniunea Europeană există milioane de oameni care consumă droguri. Și un tânăr va muri uh, până când terminăm noi dezbaterea din cauza unei overdoze de droguri. Ceea ce înseamnă că în jur de 8.000 de persoane pe an Uh, decedează din cauza consumului de droguri și mai ales din cauza uh, supradozelor. Iar rețelele de trafic de droguri vor câștiga în jur de 200 de milioane de euro. Acesta este venitul estimat iar în ce privește traficul de droguri este în jur de 70 de miliarde de euro pe an. Și aceste rețele de trafic de droguri pot astfel să investească în activități legale și ilegale peste tot în Europa acești bani, ceea ce, bineînțeles, ne subminează societățile și economiile. Ca să luptăm împotriva acestei probleme, doamnelor și domnilor, avem nevoie de o abordare pe termen lung și, uh, uh, cu, și multisectorială. Această strategie în vigoare va expira la sfârșitul anului și vreau să vă anunț că săptămâna trecută s-a găsit uh, un acord în ce privește următoarea strategie, practic pentru perioada 2013-2015. Uh, ce s-a realizat datorită acestei strategii? Aș vrea să spun că ne bucurăm de faptul că um, această nouă strategie în ce privește lupta împotriva drogurilor uh, va trebui să fie votată de următorul Consiliu European de Profil și s-a ajuns la această înțelegere datorită eforturilor președinției cipriote. În primul rând, am făcut o evaluare a strategiei aflate acum în vigoare, înainte de a putea concepe viitoarea strategie și vreau să-i adresez mulțumiri lui Salvatore Iacolino care a participat foarte îndeaproape la evaluarea fostei strategii de luptă împotriva drogurilor ca membru a grupului de lucru pe această temă. Dumnealui reprezenta Parlamentul European și a participat la dezbatere în mod uh, constructiv și intensiv. Această nouă strategie se bazează pe ceea ce numim noi modelul uh, european în ce privește drogurilor. O abordare echilibrată care înseamnă că trebuie să ne ocupăm atât de cerere cât și de ofertă în domeniul drogurilor. Asta numim noi abordare integrată și cuprinzătoare. Trebuie să ne uh, uităm atât la lanțul de aprovizionare cât și la consumatorii de droguri, pentru că aceștia sunt interdependenți. Și trebuie ca opțiunile noastre politice să se bazeze pe argumente științifice. Și aici Agenția Europeană în domeniul drogurilor și a dependenței de droguri ne este deosebit de utilă pentru că ne furnizează aceste date și argumente științifice. Viitoarea strategie va juca un rol fundamental ca să garanteze coerența între toate domeniile politice care trebuie luate în considerare în orice politică de luptă împotriva drogurilor. Va asigura convergența dintre politicile naționale în acest domeniu și, de asemenea, coerența cu politi- între politicile interne și externe în ce privește drogurile. Această strategie va fi aplicată uh, prin intermediul a două planuri de acțiune consecutive care conțin acțiuni foarte precise. Comisia va lucra îndeaproape cu viitoarea președinție prin rotația Consiliului, cu președinția uh, irlandeză, astfel încât să punem la punct acest prim plan de acțiune. Dați-mi voie să vă spun care sunt prioritățile Comisiei în ce privește politica în domeniul drogurilor și ce numim noi o politică echilibrată. Prioritățile noastre au fost prezentate într-o comunicare către un răspuns mai puternic împotriva drogurilor, o comunicare care a fost adoptată în octombrie 2011. Această comunicare a fost punctul de plecare pentru o revizuire a cadrului politic uh, în domeniul drogurilor. A anunțat consolidarea propunerilor legislative în ce privește uh, substanțele trope și, de asemenea, uh, înăsprirea sancțiunilor legislative pentru infracțiunile în ce privește traficul și consumul de droguri și am mai anunțat renovarea cadrului legislativ în ce privește confiscarea uh, bunurilor obținute pe căi ilegale și mai ales uh, uh, cu banii achiziționate cu banii obținuți din traficul de droguri. De asemenea, s-au anunțat măsuri în ce privește acele substanțe chimice care sunt considerate ca fiind precursori ai stupefiantelor. Este un program unde mai multe direcții generale cooperează, ca de exemplu Direcția Generală Afaceri Interne și Direcția Generală Justiție. S-au mai făcut două propuneri pentru a avea reguli mai clare, astfel încât acele substanțe chimice care sunt folosite pe scară largă în uh, mică, și care sunt sub, folosite în mod legal și care pot a, să fie uh, transformate pentru a le transforma în uh, stupefiante. Noi dorim să um, frânăm acest fenomen de uh, folosire a acestor substanțe chimice și de transformarea lor în droguri. Ce se va întâmpla în următoarele luni? Mai întâi, o nouă propunere legislativă în ce privește uh, substanțele psihotrope. Și Știm că Comisia a primit mai multe întrebări din partea deputaților europeni în această pri- privință și ne-ați întrebat care erau intențiile noastre în ce privește schimbarea cadrului legislativ în ce privește aceste substanțe. Știu de asemenea că uh, anul trecut ați organizat o audiere pe această temă, dumneavoastră la Comisia Libe, și vreau să mulțumesc domnului Soni și doamnei Antonescu pentru această audiere, care a fost un succes. Comisia dorește eh, ca în primele luni ale anului 2013 să prezinte o propunere solidă, astfel încât să putem să luptăm împotriva acestor substanțe în mod mai eficient, mai rapid și cu răspunsuri mai bine uh, proporționate. De- ceea ce presupune un schimb de informații și o evaluare mai bună a consumului acestor substanțe psihotrope la nivel european. Și aceste substanțe care reprezintă un risc pentru uh, sănătatea umană, cât și în general pentru societate, trebuie combătute în mod mai eficient. V-am spus câte ceva și despre um, politica de sancționare și, și de noile pedepse pentru uh, spălarea de bani, pentru uh, a lupta împotriva uh, traficului de droguri. Și aceste noi măsuri vor fi anunțate de asemenea în anul 2013. Ne dorim să îmbunătățim calitatea reacțiilor noastre în ce privește, cum spuneam, atât cererea cât și oferta de droguri. Au existat deja mai multe strategii și mai multe planuri de acțiune în domeniul luptei împotriva drogurilor. Ne dorim să avem standarde comune în ce privește uh, diminuarea cererii de droguri și de asemenea vrem să avem servicii um, um armonizate și de mai bună de calitate peste tot în Uniunea Europeană în ce privește prevenirea consumului de droguri și terapiile de uh, dezintoxicare. De asemenea, dorim să avem o mai bună înțelegere a piețelor uh, uh, drogurilor, a uh, criminalității strict legate de uh, traficul de droguri și în ce privește um, um, lanțul de furnizare al drogurilor. Există o listă cu indicatori care a fost pusă la punct de mai mult de 200 uh, de experți din Uniunea Europeană care au fost consultați, astfel încât să se ajungă la această listă comună de indicatori care să ne permită apoi să avem o foaie de parcurs pentru folosirea concretă a acestor indicatori. Pe plan internațional, Uniunea Europeană joacă un rol de lider, de asemenea, în ce privește drogurile. Noi ne-am angajat într-un dialog activ și intens cu acele țări uh, producătoare de droguri, de unde drogurile sunt trimise apoi către Uniunea Europeană. Avem un dialog politic cu aceste țări le oferim sprijin tehnic și financiar. Astfel, aceste țări pot să aibă o mai bună capacitate pentru a lupta împotriva traficului cu droguri. De asemenea, avem uh, un dialog activ cu parteneri cheie în domeniul luptei împotriva drogurilor, ca de exemplu Statele Unite ale Americii. Și uh, Statele Unite ale Americii sunt principalul uh, uh, contribuitor la programele internaționale uh, de luptă împotriva drogurilor și ei au oferit mai puțin de 312 milioane de dolari pentru a finanța proiecte uh, peste tot în lume pentru a lupta în mod sustenabil și eficient împotriva drogurilor. Există asemenea proiecte finanțate și în Uniunea Europeană, mai ales prin intermediul uh, programelor de informare pentru prevenirea consumului de droguri și în ce privește programele de sănătate. Programul de prevenire a consumului de droguri și de informare a fost uh, o poveste de succes și a fost o idee a Parlamentului European. A fost creat datorită Parlamentului European. Conținea metode uh, inovatoare uh, și informații prețioase pentru a ne permite să frânăm acest trafic ilicit de droguri. Și pe viitor vor exista programe finanțate în Uniunea Europeană, atât în ce privește cererea cât și oferta de droguri. Acum, dați-mi voie să-i dau cuvântul colegului meu, Iacob Boratischi, care vine de la Directoratul General de la DJ um, um, Afaceri Interne, astfel încât dumnealui să vă dea informații în ce privește proiectele și uh, evoluțiile în domeniul luptei împotriva criminalității organizate din domeniul stupefiantelor. Uh, Mulțumesc foarte mult că îmi dați voie să iau cuvântul și să completez prezentarea făcută de Dana. Într-adevăr, lupta împotriva drogurilor e un element foarte important din abordarea noastră generală în ceea ce privește criminalitatea organizată. Strategia adoptată de Comisie în noiembrie 2010 conține o distrugere a rețelelor criminale in internaționale și acesta e un obiectiv important acolo. În ceea ce privește traficul de droguri, aș vrea să subliniez mai multe elemente. În primul rând, problema trebuie abordată de la nivelul granițelor exterioare și acest lucru se face prin sistemul de supraveghere a granițelor europene. Astfel, se pot fi detectate embarcațiuni mici de pe mare care sunt folosite pentru traficul de droguri la frontierele externe. Este foarte important să existe o analiză comună și o cooperare între gărzile de la frontieră și forțele de poliție. În Uniunea Europeană avem o întreagă serie de măsuri care încearcă să se adreseze riscurilor presupuse de criminalitatea organizată. Colega mea a menționat asemenea măsuri, cum ar fi uh, că se pregătește o directivă în ceea ce privește spălarea de bani. Apoi, doamna comisar Malmström include în documentele sale și un pachet anticorupție. Deci există foarte multe documente care arată cum din traficul de droguri se ajunge la coruperea oficialilor, astfel încât să fie mai ușor accesul acestor substanțe interzise pe piețele europene. Acum există negocieri în Consiliu și în Parlament în ceea ce privește directiva privind confiscarea. Această directivă își dorește să faciliteze accesul la combaterea criminalității organizate în elementele cele mai vulnerabile, și anume profiturile de pe urma infracțiunilor. Banii proveniți din traficul de droguri și drogurile în general sunt, pe, sunt la numărul 1 pe lista cu cele mai profitabile activități criminale. Suntem uh, foarte încântați să vedem că se dezvoltă o sinergie între agenții, între OEDT, Observatorul European pentru Droguri și Toximanie, care va lucra împreună cu Europolul pentru a redacta un nou raport în ceea ce privește piețele de droguri. Acesta va fi pregătit și prezentat în mod public în la începutul anului viitor. Raportul va reuni expertiză științifică care există de mult timp și experiența de supraveghere a OEDT împreună cu informații în ceea ce privește criminalitatea organizată, acestea din urmă fiind adunate de Europol. În contextul unei cooperări crescute între statele membre în ceea ce privește securitatea internă, odată cu intrarea în forța tratatului de la Lisabona, am văzut niște dezvoltări interesante și anume anume crearea unei politici ciclice a Uniunii Europene în ceea ce privește politic, criminalitatea organizată. Așa că statele membre, asistate de comisie, se reunesc pentru a defini niște priorități și operații în ceea ce privește cooperarea între forțele de ordine. Mm, foarte multe dintre priorități au de-a face cu drogurile. Sunt acțiuni foarte concrete pentru că se bazează pe o analiză și un acord între statele membre uh, atunci când, uh, în cazurile în care colaborarea transfrontalieră vine cu valoare adăugată. Ne dorim să fie scăzute capacitățile grupurilor de criminalitate organizată care sunt active sau bazate în Africa de Vest, care transportă droguri spre Uniunea Europeană. Un al doilea obiectiv e să vedem e rolul Balcanilor, care este o zonă de tranzit pentru droguri și alte bunuri ilicite destinate să ajungă în Uniunea Europeană. Apoi ne dorim să fie redusă producția și distribuirea de droguri sintetice în Uniunea Europeană, iar apoi, în ceea ce privește uh, traficul care vine în containere, cum ar fi cocaina, heroina, cannabisul, și acesta trebuie să fie combătut. Ne vom accesa pe, uh, ne vom uh, concentra pe aspectele cele mai importante în ceea ce privește traficul de droguri și cum afectează acesta Uniunea Europeană. Așteptăm cu nerăbdare dezbaterea și felicităm OEDT pentru raportul recent care ne-a fost prezentat acum. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim, spune doamna președinte. Acum îi dăm cuvântul domnului Götz, care este directorul Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Doamne președinte, doamnelor și doamnelor, mă bucur foarte mult că pot să vă prezint azi ultimele rezultate ale raportului OEDT în ceea ce privește problema drogurilor în Europa. Mi s-a cerut să vă spun care sunt trăsăturile speciale ale noii strategii și a noului program de lucru pentru anul 2013-2015. Cred că Dana a spus deja foarte clar că situația drogurilor în Europa rămâne o mare provocare politică. Folosirea substanțelor ilicite continuă să afecteze afecteze sănătatea publică și afectează atât la nivel individual cât și familial și comunitar. De obicei, violența acompaniază folosirea drogurilor. Analiza noastră subliniază provocările cu care ne confruntăm atunci când ne adresăm acestei piețe foarte volatile a, drogului, a drogurilor nivelurile de consum uh, rămân destul de mari, totuși există și motive de uh, bucurie. În multe țări, uh, importul de heroină și cocaină a scăzut și consumul acestora a scăzut. Încă din anii 70, consumul de heroină a rămas uh, una din cele mai mari, mai mari probleme în Uniunea Europeană, așa că trebuie să răspundem eficient la această problemă. Și acesta a fost un factor care a dus la crearea agenției mele în anii 80. Probabil vă amintiți că agenția noastră a luat naștere ca o inițiativă a președintelui Mitterrand. Europa are 1,4 milioane de consumatori de substanțe opiacee. În ultimele două decenii, politica drogurilor în Uniunea Europeană s-a concentrat foarte mult în a răspunde problemelor cauzate de heroină. S-au luat, um, s-au luat măsuri pentru a răspunde la miile de cazuri de supradoză cu care ne confruntăm aici, la răspândirea virusului HIV și la toate uh, problemele care revin în societate din acești doi factori. Acum intrăm într-o nouă eră. ero Heroina, mai ales injectată, va juca un rol mai puțin central în politicile europene. Recrutarea de noi uh, consumatori de heroină în Europa este un indicator în acest sens. Apoi crește și vârsta celor care intră în sistemul de tratament. Am observat că heroina a devenit mai puțin disponibilă în Europa. Cazurile de intoxicație cu heroină arată o scădere. De exemplu, în Irlanda și în Regatul Unit, Faptul că lipsește heroina pe piață este un rezultat ar, al unor avansuri importante în ceea ce privește aplicarea legii. Aici astfel de droguri au fost acum uh, înlocuite cu droguri sintetice. Ceea ce vedem acum în cazul heroinei este rezultatul unor eforturi de a reduce atât uh, oferta cât și cererea. Important a fost și faptul că importurile de heroină au scăzut foarte mult și apoi și tratamentele în ceea ce privește consumatorii de heroină au jucat un rol important în reducerea numărului consumatorilor de astfel de droguri. Cel puțin 1,1 milioane de europeni au primit tratament pentru consumul de droguri anul trecut în Uniunea Europeană. Estimăm că mai mult de jumătate din consumatorii de opiacee din Europa au acces la tratamente cu uh, droguri de înlocuire. Bolile infecțioase și ele se află în scădere, dar continuă să fie o uh, provocare. În România a crescut numărul de infectare cu virusul HIV și observăm că, deși acum numărul uh, celor infectați a scăzut, totuși aceasta rămâne o provocare. Mulți din consumatorii de opiacee petrec timp în închisoare. Aceștia nu mai consumă droguri când sunt în închisoare, însă alții continuă să ia droguri sau uh, au și altfel de activități periculoase. Apoi, pericolul este mai mare odată ce acești oameni ies din închisoare. Este un este momentul potrivit în care trebuie să le asigurăm un tratament continuat și să îi sprijinim astfel încât să își revină. Acum să vedem în ceea ce privește piața de stimulente din Europa. Există tot mai multe prafuri și pastile care sunt uh, disponibile consumatorilor. Cocaina, amfetaminele, pastilele de ecstasy continuă să fie folosite foarte mult dar mai vedem și alte noi substanțe care intră pe piața de stimulante. Însă cocaina rămâne al doilea cel mai consumat drog în Europa după cannabis. Cu toate acestea, nici cocaina nu mai are statutul înalt pe care l avea odată. În țările în care nivelul de consum este foarte mare, observăm că uh, consumul de cocaină a atins deja punctul culminant, iar acum această tendință este în scădere. Puritatea scăzută a cocainei îi face pe anumiți consumatori să treacă spre alte tipuri de droguri așa că se evită unele din uh, pericolele care rezultă din consumul de cocaină. Însă cocaina este unul din aceste droguri. 2 milioane de europeni au folosit ecstasy anul trecut. Am văzut că s-a redus foarte mult uh, substanța MDMA în ecstasy. Apoi, alte substanțe ca metadona sunt vândute pe post de ecstasy acum. Piața de ecstasy pare să își fi revenit după ce a scăzut foarte mult substanța activă din ele și, din nou, consum foarte mare este raportat în anumite țări. Brevetul pentru sterilizarea pastilor de ecstasy va împlini 100 de ani în acest an. Amfetaminele continuă să fie foarte fi folosite în nordul, nordul, centrul și estul Europei. Se estimează că 2 milioane de europeni au uh, luat amfetamine anul trecut. Consumul de amfetamine a fost stabil în ultimii ani, dar acum se trece tot mai mult spre metamfetamine. Cu excepția Republicii Cehe și a Slovaciei, consumul de metamfetamine a fost destul de rar în Europa. Acum primim uh, vești din nordul Europei, dar și din Grecia, Cipru, Germania, mai ales în uh, Bavaria și Saxonia, unde ne arată că s-ar putea să crească consumul de metamfetamine. În general, putem să spunem că inovațiile pe piața stimulentelor continuă. Acum 10 zile am făcut un um, risc, o evaluare a riscurilor în Uniunea Europeană privind aceste substanțe la sediul nostru din Lisabona. Acolo s-au aflat experți și de la Europol, de la Europol Comisia Europeană și alți parteneri. Acest exercițiu s-a concentrat pe aceste forme de amfetamine care există în Europa. Aceste amfetamine sunt produse în uh, laboratoare clandestine unde producătorii caută noi căi de a sintetiza amfetamine. Să vorbim acum de care sunt pericolele care revin din noile droguri psihoactive. 49 de substanțe au intrat în sistemul de avertizare timpurie în Uniunea Europeană. În 2012 am trecut deja de acest total în această dimineață 16 noi substanțe au fost raportate pentru prima dată în acest sistem de avertizare timpurie pentru Uniunea Europeană pentru anul 2012. Cannabinoizii sintetici sunt încă foarte folosiți. Însă există și substan- altfel de substanțe care sunt acum raportate. Market has been the main target for new substances. Aceasta a reprezentat noua noastră țintă, aceste noi substanțe și am avut câteva rapoarte provenind din diferite țări care au demonstrat faptul că există o, o lipsă de opium pe piață. În rândul tinerilor, vedem că nu există o creștere a utilizării acestor noi droguri și această tendință se conf- con- este uh, confirmată și la nivel internațional. Și probabil că acest lucru este și datorat politicilor noastre pentru a-i sprijini pe cei care redactează politicele și pentru a avea un răspuns eficient în acest context, e bine, trebuie să revizuim temeiul juridic pe care se întemeiază deciziile noastre și Dan a vorbit deja despre acest lucru. Trebuie să îmbunătățim capacitățile noastre de răspuns și trebuie să putem să fim în măsură să monitorizăm cât mai repede situațiile de criză și apariția noi substanțe periculoase pe piață trebuie să fim în măsură să avem strategii eficiente. În ultimii ani, uh, am constatat o reapariție a unor substanțe bine cunoscute care dispăruseră de pe piață. E vorba de metadonă și numărul de utilizatori deocamdată este destul de scăzut. Și asta înseamnă că ei nu sunt luați în uh, calcul în momentul în care facem uh, exercițiul nostru de monitorizare și de uh, contabilitate statistică. Aceste evoluții ne amintesc faptul că de multe ori viziunea noastră poate nu e suficient de extinsă și nu avem poate suficiente capacități pentru a face față unor, unor situații noi. Uh, Aș vrea să vă prezint un element. Uh, niște analize recente demonstrează, referitor la cannabis, faptul că uh, există o sporire a cantităților de cannabis uh, fabricate aici, pe teritoriile noastre, decât cele care vin din afară, prin import există foarte multe terenuri cu tehnici de cultivare foarte sofisticate care sunt astfel acoperite de cannabis. E vorba de 23 de milioane de utilizatori anul trecut. Asta înseamnă unul din 15 cetățeni. Un cetățean din 15 utilizează cannabis. Și sunt uh, cei care utilizează cannabisul aproape în fiecare zi și această rată este deosebit de îngrijorătoare. Și poate că răspunsul nostru nu a fost foarte bine înțeles, nu a fost foarte uh, eficient. Deci avem aici posibilitatea de a îmbunătăți uh, munca noastră. S-ar putea să ne confruntăm cu noi provocări. Faptul că există această schimbare de, uh, obi- de um, obiceiuri în ceea ce privește substanțele utilizate. Domnilor și domnilor, uh, n-aș vrea să intru în această chestiune complexă a importului, exportului de droguri, însă ceea ce putem constata este că tendința generală reprezintă de fapt o, o veste bună. Evident, nu trebuie să fim uh, Uh, prea optimiști și să ne culcăm pe lauri. Putem să ne dăm seama că în Uniunea Europeană cererea și oferta, cererii și ofertele sunt acordate exact aceeași importanță. Încercăm să avem o abordare pragmatică, o abordare pe două axe care să țină seama de aceste două aspecte, care să recunoască faptul că e nevoie de o, o, o dezvoltare a eforturilor pe termen lung pentru a ajunge la uh, rezultatele dorite. Și nu pot decât să închei uh, cu un avertisment avem foarte multe priorități. Vremurile sunt grele și în astfel de vremuri este mai mult decât niciodată important să putem să ne asigurăm că intervenim așa cum trebuie în anumite domenii. Trebuie să înțelegem problema, trebuie să fim în măsură să avem răspunsuri adecvate. Și piața aceasta a drogurilor ar putea fi destabilizată dacă eforturile noastre continuă în această direcție. Avem nevoie de o capacitate de reacție dinamică, inovantă, uh, care să ne permită să răspundem în mod corect provocărilor cu care ne confruntăm și pentru asta e nevoie și de o analiză strategică a provocărilor care stau în fața noastră. Avem nevoie, cel puțin acestea sunt concluziile raportului pentru activitatea Observatorului de Monitorizare a Drogurilor în, din anii trecut. Pe mm, am avut o întâlnire la Lisabona împreună cu doamna comisar Malmström pe 15 noiembrie și uh, la acest eveniment au participat reprezentanți din statele membre și, în paralel, 10 state membre au lansat în țările lor respective uh, uh, o inițiativă, uh, poate nu simultan, unii au început mai devreme, alții o vor lansa de-abia pe 11 decembrie în Portugalia și în alte țări și vom avea o dezbatere în acest sens în Comisia pentru Sănătate din Parlamentul Portugaliei. Și putem spune că în toate statele membre există în jur de 770 de articole de presă consacrate subiectului. Deci vedeți că acest subiect interesează opinia publică și ne sperăm să, noi sperăm să avem un vot pozitiv în toate parlamentele, uh, chiar și în uh, Turcia. Uh, unele țări au înregistrat progrese și sunt oarecum în avans. Și volumul cel mai important uh, este în uh, Statele Unite și în uh, Australia. Se pare că deocamdată nu avem niciun fel de feedback din partea Chinei și a Coreei, ceea ce e destul de uimitor având în vedere evoluția pieței acolo în ultimii ani și documentele noastre au fost descărcate uh, masiv de pe site-ul nostru uh, internet, atât în engleză cât și în spaniolă, precum și în alte limbi. Și putem spune că din toate documentele care au fost printate până în prezent, 60% au fost distribuite înainte de uh, discuții și de, uh, pe durata mesei de prânz. Acum, uh, pentru a vedea obiectivele pentru 2013-2014 pentru observator. Putem spune că e cel de-al treilea program de lucru, având în vedere că uh, legislația intrată uh, în vigoare în 2007 a fost cea care ne-a permis la momentul respectiv să reorganizăm munca noastră. Și comisia noastră a votat acel uh, document. Și Plecând de la experiența acumulată din munca precedentă, sperăm ca în 2013-2014 să fim în măsură să facem față situațiilor neprevăzute ce ar putea apărea. Pentru, în momentul în care am pregătit acest program de lucru, am fost foarte atenți la provocările cu care ne-am confruntat până în prezent și care pot fi prevăzute și pentru viitor. Resursele pentru colectarea datelor și pentru procesarea acestor date uh, vor crește pe viitor, faptul că există solicitări mult mai multe care sunt adresate către agențiile noastre și vă imaginați că agențiile nu primesc uh, în mod corespondent și finanțarea pe măsura acestor uh, noi solicitări. Există un proces de consultare care a fost lansat în cadrul instituțiilor europene și în cadrul acestea statele membre și partenerii internaționali, comitetele științifice, alte agenții, deci toate agențiile care lucrează în domeniul uh, afacerii interne, vor putea participa la aceste consultări. Și, evident, și opinia publică va fi cooptată pentru un astfel de exercițiu. A existat o, o, o evaluare a activității depuse de observator și Viziunea noastră pentru 2013-2014 este să avem o analiză holistică a situației în Europa și să trecem de la un centru de informare la un centru de analiză, să devenim un centru de analiză. Să ne adaptăm tuturor schimbărilor care vor apărea. Acestea sunt angajamentele noastre. Trebuie să fim în măsură să răspundem la momentul potrivit în mod adecvat. În al doilea rând, să avem uh, o valoare adăugată maximă, având în vedere investițiile în energie, resurse și așa mai departe făcute. Deci e vorba de coeficientul de eficacitate și, în al treilea rând, evident, o, o orientare către consumator și orientare către opinia publică. Acestea sunt prioritățile noastre uh, de lucru. Acum, în ceea ce Uh, modul în care vom realiza acest lucru. Vrem să dezvoltăm cele mai bune practici, vrem să sprijinim acele politici care sunt adecvate și, în al treilea rând, vrem să îmbunătățim modul în care informația este difuzată. acum. Cum vom transpune această viziune strategică în rezultate concrete? Vreau să vă dau trei exemple în ceea ce privește programul nostru de lucru. Primul exemplu se referă la raportul anual pe care tocmai l-am prezentat, pentru că acest raport este prezentat, la aveți în fața dumneavoastră și este ultima dată când îl veți vedea în acest format. Cu începere de 2013 vom uh, uh, furniza un raport total nou, total diferit și va fi actualizat și va ține seama de modul rapid în care evoluează situația pe teren chiar dacă uh, resursele noastre vor fi eventual limitate în timp. Vom încerca să punem accentul pe analiza situației în Europa. Noul raport va fi mai scurt, va fi în continuare tradus în toate limbile oficiale și va uh, fi publicat cu 5 luni mai devreme. Deci s-ar putea ca următorul raport să vă parvină mult mai repede decât aveați obiceiul uh, până în prezent. Și Raportul nu este doar un produs în sine, ci reprezintă o parte dintr-un pachet, un pachet care este uh, conceput să fie difuzat în mod electronic. Acest lucru ne va permite să avem o privire de ansamblu mai clară în ceea ce privește munca noastră. Eventual și titlul va fi schimbat în următoarele uh, luni. Deocamdată încă mai căutăm un, un titlu potrivit. Și vrem să uh, depășim acest stadiu al documentelor pur și simplu printate care rămân într-un sertar. Nu. Vrem să abordăm de fiecare dată chestiuni tematice diferite. Și apoi, din punct de vedere statistic, vedem foarte clar că uh, uh, acestea sunt foarte utile. Vom avea uh, nu numai o introducere, ci și uh, date statistice care sunt foarte, care vor fi foarte eficiente, care vor fi foarte actualizate pentru a vedea exact pentru fiecare țară care este situația. Un al doilea exemplu. Uh, aș vrea să spun că sistemul nostru de monitorizare și capacitatea de analiză trebuie să fie întărite. Evident că trebuie întărit sistemul de monitorizare, având în vedere uh, cererea. Am vorbit deja despre cei cinci uh, indicatori cheie din domeniu. Acum, ceea ce vom încerca este să dezvoltăm noi indicatori cheie pentru a putea avea și acțiuni pe măsură. Iar Dana s-a referit mai devreme la acest uh, lucru, această confluență între indicatorii de cerere și de ofertă. Și pentru asta e nevoie de propuneri tehnice pentru a realiza acest lucru. Și dorim să implementăm cât mai repede cu putință sistemele de alertă rapidă și sistemele de uh, evaluare a riscului. Uh, lucru care reprezintă, de fapt, o muncă deosebit de importantă și care este desfășurată încă din anii 1993 până în prezent. Cel de-al trei exemplu pe care am să vi-l prezint foarte pe scurt pentru că mi s-a epuizat timpul e sprijinul pe care îl putem furniza statelor membre și dumneavoastră în ceea ce privește procesul de luare de decizii. Și noi colaborăm împreună cu Comisia în acest sens. Vrem să, Dana a evocat deja strategia pe care vrem să o punem la punct. Vom continua să vă sprijinim, atât dumneavoastră cât și statele membre individual, în momentul în care acestea încearcă să evalueze situația și coeficientul de risc, dacă au nevoie de o analiză, dacă solicită o astfel de analiză. Așa că vom continua să implementăm aceste activități oportunități care ne sunt nouă alocate în contextul planului operațional de acțiune. Și doamna președinte, cer oratorului să încheie. Iată, cred că am ajuns la stadiul în care îmi pot încheia această prezentare și programul nostru de lucru pe viitor va contribui în mod semnificativ la furnizarea de informații pertinente în așa fel încât să putem răspunde la provocările cu care ne vom confrunta. Și acest uh, program de lucru corespunde anilor 2013-2014. Mulțumesc, domnule. Avem acum doi colegi care doresc să intervină, domnul Iacolino și domnul Ziper după care domnul Ziper. Vă rog, foarte pe scurt. Vă mulțumesc, domn... doamnă președinte. Am ascultat uh, prezentările pasionate și bine informate mai întâi din partea doamnei Spinen, precum și din partea domnului uh, director Götz. Fără îndoială, anul 2012 este anul în care prezentarea programului anual uh, se face în același timp cu prezentarea evaluării strategiei antidroguri din Europa pentru că vrem să facem o verificare a șapte ani de activitate. O strategie care în mare a funcționat, deși, bineînțeles, resursele nu au fost pe măsura provocărilor. Pentru că avem o piață în creștere cu noi droguri sintetice care sunt create de azi pe mâine 40 în 2011 și 60 de astfel de droguri noi în 2012. Avem și problema legată de uh, sistemele juridice diferente. În fiecare stat membru abordarea este distinctă în ce privește lupta împotriva consumului de droguri uh, pentru a reduce oferta de droguri. Și acum, dacă îmi dați voie, am să spun exact care este întrebarea pe care doream eu să o pun. Mă gândesc la sănătatea psihică și fizică a tinerilor din Europa. Domnul Goț deja a spus câteva cuvinte, dar aș vrea să știu care va fi abordarea pluridisciplinară pe care o aveți în vedere pentru perioada 2013-2015 ca să putem să schimbăm modificările, să putem să reducem această dependență de consumul de droguri. Pentru că este un domeniu distinct. Deci, cum va arăta această abordare pluridisciplinară? O să țineți cont și de alte forme de dependență în afară de cele uh, de substanțele psihotrope? Și ce veți face pentru toxicodependenții din închisori. Pentru că uh, Știm foarte bine că în închisori sunt foarte multe persoane care au folosit droguri și care uneori continuă să uh, le consume chiar și când sunt în spatele gratiilor. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you, Mrs. Zippel. Doamna are cuvântul. Da, mulțumesc. Și eu voi încerca să mă exprim pe scurt. În primul rând, vreau să discut despre domeniul de prevenire și nu despre cel al justiției prin care încercăm să uh, evităm importul și exportul de droguri. Ce vreau să vorbesc despre abordarea diferitelor grupuri ale publicului despre care a vorbit și colegul meu, domnul Iacolini. Uh, și apoi vreau să vorbesc și despre abordarea în rețele. Și anul trecut am vorbit despre faptul că prevenirea consumului de droguri se axează în special pe tineri. Această prevenție se axează pe faptul că trebuie să fie avertizați tinerii de consecințele groaznice ale consumului de droguri. Am citit că e vorba și de, un com- de comportament aici, diferite tipuri de comportament, e o abordare pe care o știu deja din anii 80 și cred că ar trebui să vedem cum putem să uh, interconectăm diferitele domenii politice între ele, astfel încât să ne implicăm mult mai bine. Nu știu dacă există informații în ceea ce privește diferitele grupuri de public, în cazul drogurilor legale și ilegale, care sunt afectate într-un mod special de consumul de droguri. Pe categorie de public, pe, pe de cetățeni pe care ar trebui să abordăm mai țintit. Apoi, în principiu, nu ar trebui, nu avem nevoie de noi și noi acte legislative. Avem nevoie de un cadru, un cadru prin, ca, prin care să putem să reacționăm mult mai bine și să facem o legătură între politicile existente mai bine. Apoi, statele membre și ele trebuie să fie mai implicate. E clar că consumul de droguri se axează pe domenii diferite pe care trebuie să le colaborăm. Doamna Romero Lopez. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș avea o întrebare în ceea ce privește morțile din cauza overdozei. Raportul spune că în 2009 au existat 1500 de cazuri de overdoză și jumătatea dintre aceste cazuri uh, se aflau în Germania și în Regatul Unit. După care, în raportul din 2010 se vorbește despre 7000 decese. Deci, văd că ulterior raportul vorbește despre faptul că în 2010, cifrele au fost cele mai ridicate în țările din uh, Sud, în Grecia, Italia, Portugalia, România, Croația. Deci eu nu înțeleg foarte bine cum ies aceste calcule, cum, se, cum corespund ele pe hartă. Și, într-adevăr, Uh, cred că în ceea ce privește aceste decese din cauza overdozei, lipsește poate o atenție sporită din partea raportului pe această temă, pentru că nu există o analiză concretă a situației și nu se știe exact cum anume sunt repartizate aceste decese, uh, cum evoluează cifrele între 2009-2010, nu mai avem niciun fel de cifră uh, actualizată după 2010. Deci aici uh, informațiile sunt mult prea generale. Lipsa de tratament, spre exemplu, lipsa de um, cămine în care se poate fi primiți și tratați acești dependenți de droguri faptul că există de multe ori un fel de politoxicomanie, utilizarea diferite droguri uh, în mod simultan și atunci uh, evident că o astfel de informație pune în, uh, sub semnul întrebării, um, pentru că nu știm care sunt cifrele care corespund căror state membre. Am vrea să știm și noi care sunt cifrele și vrem să știm de ce politica aceasta nu poate fi, uh, uh, poate fi explicată mai clar în funcție de la caz la caz pentru fiecare stat metru membre. Să știm exact care sunt cifrele, care sunt decesele, care sunt uh, uh, cazurile de overdoză. Ar fi foarte interesant să știm exact pentru a putea pune la punct o politică corespondentă, pe măsură. Doamna președinte întrerupe și acum dau cuvântul uh, domnului doamnei reprezentante din partea Comisiei Europene pentru a răspunde. Thank you very much for uh, the three questions. I'm going to answer. Mulțumesc. Mi s-au adresat trei întrebări și aș vrea să răspund foarte pe scurt, după care am să-i dau cuvântul lui Wolfgang, pentru că el este cel care va avea cel mai mult, cel mai, răspunsul cel mai de conținut pe marginea răspunsului. Pentru a răspunde domnului Iacolino, da, într-adevăr, este un aspect foarte bun, foarte interesant și adevărat, și adevărat că această situație trebuie văzută întotdeauna într-un context mai larg. Dependența aceasta trebuie văzută într-un context mai larg, pentru că de multe ori sistemele acestea acestea de dependență sunt similare. Acum, în ceea ce privește strategia pentru noile, împotriva noilor droguri, noi punem accentul pe acest lucru și le considerăm nu numai uh, uh, ilicite în sine, pentru că știm că la bază se utilizează substanțe licite, legale, dar acestea sunt transformate. Iar Comisia are un proiect de cercetare pentru a vedea exact stilul de viață și gradul de dependență pe care un anumit stil de viață îl poate uh, uh, reprezenta și am, e un proiect care merge până în 2016. Este finanțat acest proiect din uh, programul cadru, cel de-al șaptelea program cadru pentru cercetare și ideea este să avem anumite idei noi în ceea ce privește legăturile care există între stilul de viață și noile substanțe și alte tipuri de comportamente de dependență. Iar pentru a răspunde la întrebarea doamnei Ziver, într-adevăr, prevenirea este un domeniu care ține foarte mult de statele membre în sine ale Uniunii Europene, având în vedere principiul de subsidiaritate. Și strategia pentru noile droguri este foarte importantă. Doamna președinte, întrerupe. Vă rog, dragi colegi, așezați-vă și lăsați-ne să des- continuăm dezbaterea aceasta, pentru că nu o să fim în stare să începem voturile la timp dacă nu terminăm mai întâi această dezbatere. Și voi încheia pe această temă, spune oratoarea, deci strategia aceasta referitor la noile droguri este o strategie foarte importantă cu, o latură de prevenire deosebit de importantă, pentru că acolo încep problemele, la prevenire, înainte de utilizarea drogurilor. Și trebuie să dezvoltăm diferite tipuri de prevenire. Prevenire din punct de vedere al mediului, prevenire în cadrul universităților și trebuie să vedem și care este și gradul de eficiență la unor astfel de programe de prevenire. Am să dau cuvântul acum colegului meu. Mulțumesc, domnul Götz, acum are cuvântul, spune doamna președinte. Da, doamna președinte, am să încerc și eu să fiu foarte pe scurt. Primul punct uh, evocat de domnul Iacolino și anume celelalte dependențe și legătura care poate exista între substanțele licite și uh, substanțele ilicite, e bine, este o, o remarcă foarte importantă. Trebuie să avem aici o dublă abordare. Statele membre trebuie să uh, vadă acest lucru. Vedeți că uh, în sudul și centrul Europei, accentul astăzi este pus pe dependență și nu este pus pe întrebarea următoare, și anume dacă o substanță este licită sau ilicită sau dacă o dependență este legată de o substanță licită sau ilicită. Spre exemplu, pariurile, de, jocurile de noroc și acestea pot fi o dependență. În țările scandinave există această distinție și Știm că mandatul Observatorului pentru Droguri se limitează doar la substanțe ilicite și adevărat că există această legătură. Am menționat acest lucru în anii trecuți și trebuie să mergem în această nouă direcție și asta peste tot în Europa. În ceea ce privește prevenirea, cred că putem spune în mod clar că prevenirea este un domeniu în care cererea a fost întotdeauna motivată, să zicem, pe, de voința politică și nu de fapte și de cifre și de uh, evidențe. Lucrurile s-au schimbat în ultimii ani. Uh, au existat evoluții. Au existat, au existat evaluări ale programelor care au fost instaurate și putem spune că astăzi abordarea este, poate că doamna Zipel nu va fi de acord, dar uh, abordarea de astăzi este să protejăm adolescenții, copiii și să vedem, să-i analizăm, să vedem care este legătura care ar putea exista între comportamentul lor și eventuală dependență. Pe de altă parte, punem de asemenea accentul pe grupurile vulnerabile. Nu putem spune că o persoană, dacă provine dintr-o anumită minoritate sau dintr-o anumită pătură socială, este neapărat predispusă. Dar trebuie să vedem care sunt programele care pot fi de succes și iar pentru a răspunde doamnei Romero, Romero Lopez, vreau să spun un, un lucru foarte clar. Foarte multe date din rapoartele noastre din 2010, e adevărat, sunt date destul de învechite și uh, procesul de raportare și de traducere a textului și așa mai departe ne întârzie mereu și nu putem avea întotdeauna datele cele mai recente, dar vă propun, vă promit că următorul raport care va fi publicat în luna mai va prelua toate informațiile care lipsesc. Și am spus, că acest raport reprezintă doar o parte dintr-un pachet de raportare și vom avea în acest pachet mai amplu, electronic, vom avea toate cifrele care astăzi nu v-au fost prezentate, care nu au fost cuprinse în acest raport. Și cred că aici este aspectul cel mai important pe care vreau să-l subliniez. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și dacă doriți putem discuta bilateral alte chestiuni. Doamna președinte, mulțumesc! Mulțumesc Comisiei pentru prezență, mulțumesc domnului Gheoț pentru prezentare și acum vă propun să începem voturile. I don't have anything. You want to voting list? Your, uh, your group, uh, Dragi colegi, continuăm cu voturile. Probabil că vom avea nevoie de cartelele de vot și sper că toată lumea le are. Vom avea mai întâi un vot orientativ în ce privește programul de schimb de asistență și de formare pentru protecția euro împotriva mm, Dau mai întâi cuvântul doamnei McIntyre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să fac câteva comentarii subcinte. Mai întâi, Aș vrea să spun că mulțumesc domnului președinte, care deocamdată nu este prezent, pentru că a clarificat poziția în ce privește actele delegate. Eu am trimis răspunsul la toți raportorii din umbră și sper că vom primi sprijin pentru cele amendamente 35-51. Uh, Aceste amendamente care trebuie să sprijine poziția Parlamentului în ce privește actele delegate. Un alt domeniu unde mai existau controverse era cu privire la ratele de cofinanțare. Eu am ales să am o poziție pragmatică și anume că este important ca poziția Parlamentului să fie solidă și amendamentul 13 încearcă să mențină ratele de cofinanțare actuale, pentru că știm că în Consiliu există o minoritate de blocaj și dacă se adoptă acest amendament, poate că vom reuși să facem progrese. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijin și vreau să mulțumesc lui Aldo pentru secretariat și să-i urez mult succes pe viitor. Mulțumesc, doamna McIntyre. Haideți să trecem la vot. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 9. Pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 35. I close the vote. Did you get your voting card, Mrs. Okay. Everybody. Toată lumea are cartela? It's 29 in favor, 19, 19 against. Thank you. 29 pentru, 19 împotrivă, mulțumesc. Amendamentul 38, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul D. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 41. Cine este împreună cu 42. A, nu. Deci trecem la considerente. Amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 a fost deja votat cu 35 și 15 și trecem la amendamentul 22. Cine este pentru? împotriva abțineri, se adoptă. Votul final acum, vot electronic. Să a votul. The vote is closed. S-a închis votul. 48 in favor, no abstentions, no... Uh... Adoptat în unanimitate. Felicitări, doamnei McIntyre. Second item on our voting list, an orientation vote Trecem la următorul vot de pe ordinea de zi, tot un vot uh, orientativ în ce privește dispozițiile generale privind instrumentul de sprijin financiar pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor. Raportor, domnul Fontana. Doamna Sargentini, doriți să luați cuvântul? Apologies. Thank you, Chair. Îmi cer scuze doamnă președinte. Verzii vor să nu mai apară semnătura lor la amendamentul de compromis numărul 9. Colega mea, Francesca, care a făcut amendamentul 133, este menționată la compromisul 29. Și noi nu considerăm că facem parte din acest uh, amendament de compromis numărul 9, pentru că, de fapt, raportorul nu ne-a consultat niciodată în această privință, nu mai a pus numele nostru acolo. Bine, începem votul. Începem cu amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul amendamentul 4. Cine este pentru împotriva abțineri se respinge. 57. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, <coughs> cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 nu îl votăm pentru că este unul de natură lingvistică. 61 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62, cine este și bugete 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 63 și 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 64 și cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm. Compromisul 5. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 13 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Continuăm cu 72. Cine este pentru? Împotrivă. Îmi cer scuze, cartela, consola mea de vot nu, nu a funcționat niciodată. Și am spus deja acest lucru. Îl înlocuiesc pe Juan Fernando López Aguilar. N-am putut niciodată să votez electronic. Consola mea de vot nu funcționează. Try to, to find another seat, okay? But we can... Ya lo he intentado en tres. Okay. No. Ah, maybe you have a problem with your... Am încercat trei console diferite. But 48 people voted. Dar oameni, colegii deja au votat. Continuăm votul. We should continue the vote and we will count uh, you separately then. Și vă, vom, uh, vom adăuga votul dumneavoastră. Amendamentul 72, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, cred că a fost adoptat. Verificăm dacă doriți amendamentul numărul 9. Now it works your machine? Vă funcționează consola, întreabă doamna președinte. 33 in favor. 33 pentru 8, 16 împotrivă, deci se adoptă. Continuăm cu 76. Cine este pentru, împotrivă? Încă o dată, vă rog frumos, amendamentul 76. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri? Se, ad... se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri? se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verific. Amendamentul 80. Verificăm, s-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul 33 pentru 17 împotrivă. Se respinge, spune președinta. Îmi pare rău că nu v-am văzut mâinile. Îmi cer scuze, se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 81 pentru împotrivă abțineri se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Vă întreb încă o dată, 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, trebuie să verific. Amendamentul 89, verificăm. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. 21 pentru 28 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 87. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 88. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Erau identice, spune președinte, am cer scuze. Amendamentul 90 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 91 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 93. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?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 Trecem la amendamentul 96. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 98. Cine este pentru, nu este caduc, îmi cer scuze, sunt președinte. Trecem la amendamentul 99. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 22. Cine este pentru, nu, că este caduc. Îmi cer scuze. 101. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 103 pentru. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 105 pentru împotrivă. 9, Nu, nu văd. Trebuie să verificăm. 105. Să deschizi votul. Close the vote. It's 19 in favor, 30 against. It's clearly rejected. 19 pentru și 30 împotrivă se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 107. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Do Buget 23 este caduc, 110. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să ridicați mâna, altfel este foarte dificil să vă văd. 112. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Nu se adoptă, îmi cer scuze. Vreți să verificăm? 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. 34 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 119 nu este compatibil, pentru împotrivă, abține, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 Putem să verificăm 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 29 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 125 pentru, împotriva abțineri se respinge. 126 și bugete 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Probabil că a fost adoptat. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 21 împotrivă, 4 abțineri, deci se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, trebuie să verific. Haideți să verificăm 142. Douăzeci opt pentru, 23 împotrivă, deci se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată. 144, încă o dată vă rog să ridicați mâna. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă. Încă o dată vă rog să ridicați cu toții mâinile. 154 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se adoptă. Își cere scuze, doamna președinte. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Buget 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi trecem la 162 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Da. Vă rog să votăm electronic la 162. S-a deschis votul. Vă rog să votați, stimați colegi. Bine, închidem votul. 29 de voturi pentru, 19 împotrivă, deci se adoptă. Așa că vom trece acum la buget 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 164 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Buget 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget. Bun, verificăm atunci. Verificăm la 170 s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 28 împotrivă se respinge. Buget 31 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, nu trebuie să verificăm. La 171, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul, 22 de voturi pentru, 29 împotrivă, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 174 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 184 avem un vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 185. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 186. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se adoptă, spune doamna președinte. Amendamentul 187 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. La 187 vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 24 împotrivă, deci se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la considerente. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, se adoptă, spune doamna președinte. Trecem la buget 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci și șase devine caduc, deci trecem la 37. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 11 pentru, împotrivă, încă o dată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la bugetul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Rezoluția legislativă, proiectul de rezoluție, buget 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, pe, buget 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru împotrivă. Trebuie să ridicați mâinile, vă rog. 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 4 devine caduc, Nu. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum electronic. Vot final. S-a deschis votul. Vă rog să votați, stimați colegi. Nu votați? Bun, am închis votul. 42 de voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări! Felicitări raportorului! Și ultimul vot din sesiunea de dimineață e un uh, vot de orientare în ceea ce privește o propunere de regulament al Parlamentului European și Consiliului de stabilire pentru perioada 2014-2020 a programului pentru drepturi și cetățenie. Raportoare este doamna Gânț și ar dori să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doar uh, pe scurt vreau să le mulțumesc tuturor care și-au adus contribuția. Au fost cinci comisii care au făcut uh, avize și am avut două comisii cu sub, uh, lucrând sub uh, regula 50. A fost destul de complicat, nu a fost totdeauna ușor să atingem un echilibru, însă cred că avem un aviz foarte puternic și putem iniția negocierile cu Consiliul și Comisia. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată tuturor care ați contribuit. Mulțumim, doamnă Ghion, să trecem acum la vot. Buget 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 21, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem la amendamentul 112 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Vot electronic la amendamentul 112 s-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 24 împotrivă, nicio abținere, așa că se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 6 pe două părți. Avem vot pe părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așa că trecem acum la compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la FEM 26. Votăm doar a treia parte. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vă rog din nou să ridicați mâinile. S-a deschis votul la FEM 26, vot, o verificare electronică la FEM 26. S-a închis votul. 19 pentru, 29 împotrivă, 2 abțineri, se respinge. Trecem la PAM 25. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FAM 29. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificare, verificare electronică la FEM 29. Vă rog să votați, a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 22 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Trecem la compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Employment 19. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem atunci la Amendamentul 140 pentru, împotrivă. Vă rog, colegi, ridicați mâinile. Încă o dată, 140 pentru, împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm la 140. S-a deschis votul. Vă rog să votați. 18 voturi pentru, 19 împotrivă, 13 abțineri. Peti 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem apoi la Peti 25. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la FEM 38, la o anumită parte. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la FEM 40, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem la FEM 43. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 164 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Buget 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și atunci trecem la 173 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 24. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Și apoi trecem la MPL 25, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 25, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Trecem la considerente. 49 pentru, împotriva abțineri se respinge. Peti 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. 50 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Peti 2 și buget 3 dar nu, e, o, e amendament inadmisibil, deci trecem la 46, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 69. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Employment 4. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Împulul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem atunci la amendamentul 78. Pentru. Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Compromisul 33. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 83. Pentru, 83. Pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Verificare electronică la 83. Nu, acum terminăm cu acest amendament 83, prima dată. Deschidem votul la amendamentul 83 pentru că rezultatul nu a fost clar. Vă rog să votați. Stimați colegi, vă rog să votați. Am închis votul. 20 de voturi pentru, 30 împotrivă, așa că amendamentul se respinge. Ne întoarcem acum la FEM 11 pentru că am sărit din greșeală peste el. Cine pentru FEM 11? Împotrivă, abțineri se respinge. Să continuăm cu compromisul 34. Acum cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 91 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Buget 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 92 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 94 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 37 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Și trecem la 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm la 13, votăm electronic, s-a deschis votul. Închid votul. 28 pentru, 23 împotrivă, deci se adoptă. Compromisul 38, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 98, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 39, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi la compromisul 40 pentru împotriva abțineri se adoptă. 14. Amendamentul 14 și 12 sunt identice. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17, 17 FAM pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 42, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la FAM 6 pe două părți. Prima parte decade și cea de-a doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum, FAM 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem acum la ocupare 13 pentru, împotrivă. Nu se vede prea clar pentru că nu ridicați mâinile. O să verificăm electronic. S-a deschis votul pentru ocupare 13. Vă rog să votați. Vă rog să votați, dragi colegi. S-a închis votul. 30 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Acum ajungem la FAM 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final electronic. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. 47 pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări! And we finished in time. Și iată că am terminat. A, nu, nu, mă scuzați, spune doamna președinte, n-am terminat, n-am terminat. Uh, as you know, we Colleagues, we need your votes După cum știți, mai avem nevoie de dumneavoastră în continuare pentru a vota. N-am terminat cu voturile, vă rog frumos. We should submit a recommendation to the president. Înaintăm o recomandare către Parlamentul, eh, președintele Parlamentului în ceea ce privește renoirea mandatului pentru doi experți în eh, domeniul justiției și gestionarea a frontierelor și de asemenea și pentru observatorul de, uh, de droguri la Lisabona. Și avem un document înaintat de conferința președinților. Comisia Libe trebuie să adopte o listă a candidaților care sunt eligibili pentru aceste posturi. Candidații, voturile vor avea loc uh, electronic, pe rând, unul după altul și fondurile favorabile, voturile favorabile vor fi luate în considerare pentru decontul final. Vă rog să notați că nu vor exista niciun fel de voturi împotrivă sau voturi uh, abținere. Sunt doar voturi pentru. Ca urmare a rezultatului voturilor, lista de candidați va fi reorganizată în funcție de numărul de voturi obținute. Deci, candidații pentru prima poziție vor fi uh, uh, propuși pentru a fi numiți, iar cei care se află pe uh, locul 2 și 3 vor fi propuși pentru a fi numiți ca membri uh, supleanți. Politici, grupurile politice au propus acești candidați. Avem aici o listă de 5 candidați. În ordinea următoare vă rog să ascultați. Domnul Massimo Cano, propus de PPE. Doamna Carmela Costa, propusă de către PPE doamna Barbara Ducorp Ducorp, propusă de Socialiști și Democrați, doamna Catalin Felvinci, de, propusă de Socialiști și de, Democrați și Carla Rossi, propusă de ALDE. Deci, ei vor fi votați în mod individual, uh, în mod electronic. Deci va trebui să începem cu primul nume, după care vom continua în ordine alfabetică. Facem o tragere la sorți și primul candidat este Massimo Cano. Deci, haideți să începem votul. Deci, votăm pentru fiecare candidat pe rând în parte. Primul vot referitor la candidatul domnul Massimo Cano. Massimo Canu. Este un vot electronic și e propus de către PPE. Deci, vom vota electronic. Ok. Then, next on the list. Yes. 20. Rezultatul, 20 pentru. Apoi, următorul uh, candidat este doamna Carmela Costa, propusă de către PPE. S-a deschis votul. I close the vote. S-a închis votul. 19 voturi. Cel de-al treilea candidat este doamna Barbara Durcop-Durcop, propusă de către socialiști și democrați. Oh. Yes. 34. 34 de voturi pentru. Force, Mrs. Catalin Felvinci. Urmează doamna Catalina, Catalin Felvinci, propusă de Socialiști și Democrați. A deschis votul. Close the vote. S-a închis vot. 21. 21 de voturi. Then Mrs. Carla Rossi. Și urmează doamna Carla Rossi, propusă de către Aldi. Please vote. I... Vă rog să votați. A deschis votul. I close the vote. S-a închis votul. 31. 31 de voturi. So now we have so. we have uh, Mrs. Barbara Doamna Barbara Ducop-Durcop este prima, cu 34 de voturi pentru. Apoi, doamna Carla Rossi, cu 31 de, 31 de voturi, pe locul 2. Și pe locul 3, Doamna Catalin Felvinci, cu 31 de voturi. Și domnul Massimo Canu, cu 21 de voturi pe ultimul loc. Deci am reușit să facem asta. And we will continue with the... Și vom continua acum cu ședința coordonatorilor. We were <laughs>